Um, care are cuvântul pentru cinci minute. Herzlichen Dank, guten Morgen, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Mulțumesc, uh, bună dimineața, doamnă președintă, uh, domnule comisar, uh, domnule reprezentant ai Consiliului. Întrebarea mea se referă la faptul că în 2007 Comisia a prezentat o comunicare intitulată Investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon la 7 octombrie 2009 cu inițiative uh, țintite pentru anumite sectoare, de exemplu energia eoliană, energia maritimă, oceanică și crearea de rețele infrastructurale uh, durabile, promovarea de sisteme tehnologice și constituirea, înființarea unui comitet directiv pentru aceste tehnologii strategic. Ce? în programul de ce, ă, în programul de cercetare numărul 7 este prevăzută o sumă de 86 de miliarde. Sigur, 26 ă, de milioane. Suma nu este sigur suficientă. Ă, apoi Comisia a prevăzut un plan de îmbunătățire pentru ultimii 10 ani și cu investiții pentru următorii 10 ani de 50 uh, de milioane de euro. Emisiile, uh, tehnologiile cu emisii scăzute de carbon trebuie să aibă capacitatea de a absorbi aceste fonduri pentru a elibera Uniunea Europeană din acest adevărat jug al uh, um, surselor de energie cu emisii de dioxid de carbon. În ce privește energia eoliană și energia solară, uh, se pot încă duce îmbunătățiri, de exemplu cu noi celulele fotovoltaice, um, și se prevede alocarea de încă 9 miliarde de euro pentru rețelele electrice destinatare a 2 miliarde de euro, mai ales pentru a introduce principiul rețelei inteligente, așa numită smart grid. Economiile pentru uh, captarea și stocarea carbonului ar uh, urma să beneficieze de 13 miliarde de euro și 7 miliarde ar fi alocate fisiunii nucleare. 11 miliarde urmează să fie alocate pentru proiectul Smart Cities pentru a se putea identifica soluții adecvate inclusiv în acest sector. Comisia a reamintit că parteneriatele public-privat sunt uh, calea mm, cea mai viabilă pentru a finanța cercetarea în uh, domeniul acestor tehnologii, deși repartizarea sarcinii economice pentru cele două părți nu a fusese încă clarificată. Era vorba de uh, 70% investiții private, 30% publice la acel moment, cu excepția cercetării în domeniul nuclear astfel încât Uniunea Europeană afirmă că e necesar, un, o, e necesară o um, implicare mai mare a domeniului public. Finanțarea publică în sectorul nuclear, după cum spuneam, este una fundamentală. Uniunea Europeană promovează utilizarea uh, programelor europene, mai ales acolo unde valoarea adăugată europeană se vede foarte clar sau unde programele tehnologice Uh, sunt uh, prea costisitoare pentru a fi susținute doar la nivel național. Cu toate acestea, comunicarea Comisiei nu clarifică problema provenienței sumelor respective. A fost uh, estimat de către Comisie că mai este nevoie de între 75 și 80 de milioane de euro și de aceea Comisia noastră, prin întrebarea orală, a încercat să obțină mai multă claritate față de finanțări și aș dori așadar să întreb Comisia cum intenționează să stabilească prioritățile în foaia de parcurs pentru perioada 2010-2020 pentru a sprijini finanțarea tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon. Apoi am dorit să știm când se vor lansa inițiative de politici industriale în acest sens. În al doilea rând, cum intenționează Comisia să pună la dispoziție resurse suplimentare din bugetul UE și sau să realoce din alte linii de buget pentru a aplica planul SET în vederea satisfacerii nevoilor financiare identificate, atât în ceea ce privește perspectivele financiare actuale, cât și cele viitoare. Uh, și mai apoi, cum intenționează Comisia să pună la dispoziție resurse suplimentare din bugetul UE pentru a finanța alte căi tehnologice? Uh, precum cele identificate în comunicare, inclusiv tehnologiile de depozitare, energia oceanului și așa mai departe. Nu repet uh, tot textul, ci uh, aș solicita Comisiei să răspundă la întrebări. Mulțumesc și acum dăm cuvântul domnului ministru Marin Riba în numele Consiliului. Eh, muchas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața onorabil membri, aș dori să subliniez mai întâi importanța planului strategic referitor la energie și importanța sa în dezvoltarea unor surse de energie curate, sustenabile și eficiente. Fără planul SET, nu vom putea să ne atingem țintele până în 2020 și cu planul SET vom putea să începem o tranziție către o economie cu emisii reduse de carbon până în 2050. Mă bucur să văd că Parlamentul și Consiliul sunt de acord în legătură cu importanța și nevoia și obiectivele generale ale planului și resursele care sunt făcute disponibile. Consiliul pe Energie va adopta concluziile pe vineri 12 martie, când se va reuni ceea ce va constitui un punct important de referință pentru Consiliul European, summitul european de pe 25 martie, întrucât schimbările climatice sunt pe ordinea de zi. Concluziile includ și chestiunea finanțării, însă din motive de prudență, nu ar trebui să anticipăm ce se va întâmpla în cadrul următoarei perspective financiare. Dați-mi voie să exprim propunerile. Trecem de la foaia de parcurs tehnologică acum la derularea operațională a inițiativelor. Trebuie să avem o abordare de pas cu pas, dar să fim și cât de rapizi putem. Când este vorba de cercetarea în domeniul energiei, trebuie să ne asigurăm că folosim cât mai bine resursele publice și că creăm PPP-uri cu reprezentanții industriei. Cerem Comisiei Europene așadar să creeze o platformă care să includă toate întreprinderile interesate, mediul de afaceri trebuie să schimbe bune practici și informații ca să poată să-și coordoneze acțiunile după cum consideră necesar. În al treilea rând, întrucât există multe, există nevoie de multe resurse financiare, trebuie să avem proiecte pilot și trebuie să existe o creștere în cheltuielile publice europene. Aceste sume trebuie crescute și acest lucru trebuie luat în considerare când negociem următoarea perspectivă financiară. În al patrulea rând, statele membre trebuie să fie încurajate să ofere stimulente, motivații și semnalele clare și corecte pentru implementarea acestor politici. Trebuie crescute finanțele publice pentru dezvoltarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. În al cincilea rând, Comisia și Banca Europeană de Investiții lucrează deja împreună pentru a îmbunătăți coordonarea și continuitatea finanțării proiectelor pilot în domeniul energiilor tehnologice cu risc înalt. De asemenea, se încearcă folosirea altor surse de finanțare, atât publice cât și private. Comisia și Banca Europeană de Investiții se gândesc și la finanțarea unor mari proiecte și aici cerem Comisiei să combine resurse din mai multe surse pentru a dezvolta o, un instrument ad hoc pentru finanțarea lansării comerciale a tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. În pofida restricțiilor bugetare, mesajele Consiliului care vor fi transmise vineri vor fi mesaje pozitive, vor fi bazate pe compromis și vor arăta de asemenea cât de important este acest plan și vor sublinea de asemenea nevoia ca statele membre să investească în astfel de tehnologii. Doamna președinte, mulțumim foarte mult uh, reprezentantului Consiliului. Acum dau cuvântul domnului comisar Potocnic. Thank you, President doamnă Mulțumesc, președinte, stimați membri ai Parlamentului European, bună dimineața. Uh, înlocuiesc pe colegul meu Günther Oettinger astăzi, dar va fi plăcerea mea să discut uh, cu dumneavoastră viitorul tehnologiilor locale. Uh, am fost implicat în dezvoltarea planului strategic pentru uh, economie și tehnologii în fosta comisie și cred că dezvoltarea acestor tehnologii e una uh, din pietrele de temelie ale uh, tehnologiilor pe care trebuie să le dezvoltăm împreună în următorii ani. Uh, Raportele parlamentelor din iunie, raportul Parlamentului din iunie 2008 a fost foarte clar și a propus uh, un nivel de ambiție adecvat. Nu trebuie acum să renunțăm la aceste ambiții. Astăzi ați pus trei întrebări foarte clare și îngăduiți-mi să încerc să le răspund. În primul rând, prioritățile noastre pentru 2010-2020 și lansarea uh, inițiativelor industriale europene. Aceste șase inițiative corespund priorităților noastre. E vorba de fiziune, uh, captarea carbonului și stocarea, rețele inteligente, energie eoliană și solară și la uh, țelele dumneavoastră am prioritizat și eficiența energetică dezvoltând o nouă in- inițiativă numită Smart Cities, orașe inteligente pentru a dezvolta uh, uh, tehnologiile eficiente energetic în orașe. Pentru a prioritiza activitățile din cadrul acestor inițiative, Comisia a dezvoltat împreună cu actorii implicați uh, foi de parcurs tehnologice pentru perioada 2010-2020. Aceste foi de parcurs stabilesc obiectiv concre- obiective concrete și activitățile de care este nevoie pentru a le uh, realiza. Uh, se vor lansa încă din 2010 aceste inițiative. Doar uh, obiectivul Smart City se va lansa anul viitor. A doua dumneavoastră întrebare privește nevoia pentru uh, bugete predictibile și stabile pentru setul plan în perioada actuale de finanțare și după 2014. După estimările noastre, în uh, planul SET, uh, nevoile de investiții publice și private pentru dezvoltarea acestor tehnologii cu emisie scăzute de carbon uh, sunt de 8 miliarde pe an. Astăzi se investesc anual cam 3 miliarde în întreaga Europa. Asta înseamnă că mai sunt nevoie de 50 de miliarde pentru perioada 2010-2020 eliminarea acestei lacune ar trebui să fie una din discuțiile cheie instituționale din următorii ani. Eforturile noastre trebuie să se uh, concentreze acolo unde intervențiile sunt cele mai eficiente, să evităm suprapunerile și să impulsionăm cele mai, cele mai mari potențiale de piață. E clar că uh, investițiile din cel de-al șaptelea program cadru sau din programul uh, uh, european pentru regenerarea energetică nu vor fi suficiente și nici uh, fondurile din alocările de 300 de miliarde pentru uh, planurile de captare și stocare a carbonului și, uh, economi- și tehnologii uh, inovatoare. Um, se e nevoie de eforturi mai mari și din sectorul public și din sectorul privat uh, și sectorul public include și Uniunea Europeană și statele membre, sigur, și uh, e clar că majoritatea banilor trebuie să sosească de acolo de unde, de la posesorii uh, lor, deci de la sectorul public. Apoi, în al treilea rând, ne-ați întrebat dacă intenționăm să uh, finanțăm și alte căi tehnologice, alte tehnologii, sigur că uh, vor apărea, deci e clar că planul C trebuie să rămână flexibil și după cum am demonstrat deja cu noua inițiativă privind eficiența energetică, Uh, acest program Smart Cities pe care îl vom lansa probabil în 2011, după cum am spus. Vom monitoriza de aproape cele mai promițătoare uh, tehnologii prin uh, sistemul de informații SETIS, așa numitul SETIS, care e deja funcțional pentru energiile oceanice și tehnologiile de depozitare pentru a identifica cele mai bune oportunități pentru intervenții europene. Am încurajat și înființarea de noi platforme tehnologice în ce privește energii regenerabile, Uh, și de încălzire și răcire care ne uh, vor ajuta să ne uh, definim mai bine sistemul de transfer de tehnologii. Um, e un dosar cheie pentru a ne atinge scopurile, un dosar cheie pentru Europa și pentru viitorul nostru. Mulțumesc pentru atenție. Să se facă κύριε Επίτροπε. Τώρα θα πάρουν το λόγο μιλητή. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum trecem la vorbitori în numele grupurilor politice și în primul rând domnul Odi Eh, din două minute. Eh, Mulțumesc, președinte. Domnule ministru, domnule comisar, mă bucur să vă revăd. Domnule comisar potonik mă bucur să văd aici în postul dumneavoastră de comisar eh, și mă bucur că reprezentați și comisarul pentru industrie aici. Mă refer la întrebarea colegului meu Roil care a avut dreptate, domnule comisar, să vă interpeleze în legătură cu felul în care vede Comisia această chestiune esențială a tehnologiilor cu emisii reduse de carbon și finanțarea noilor tehnologii. Avem și avem 40% de energie, vom avea 40% de energie suplimentare în 2030 și 80% din acest consum, din această cerere de consum, se va face în țările non-membre ale OCDE. Deci aceasta este provocarea viitoare și soluția nu este ideologia descreșterii sau uh, nostalgiile referitoare la trecut. Uniunea Europeană are așadar o datorie, datoria de a interveni și doresc să spun ceva în legătură cu un subiect care ne poate diviza în sânul grupurilor politice, energia nucleară anume. În ceea ce privește energia nucleară, avem state membre care țin la acest subiect acest lucru nu constituie un privilegiu pentru Uniunea Europeană, e vorba de o datorie de a participa la dezbateri și la finanțare. Știm că energia nucleară este o energie cu emisii reduse de carbon și, domnule comisar, avem nevoie de finanțare, mai ales în urma creditelor pentru carbon, pentru a dezvolta cercetarea, formarea, dezvoltarea pe aceste subiecte. Vă propunem modificări pentru a îmbunătăți rezoluțiile care sunt propuse și voi spune un cuvânt în legătură cu produsele derivate ale energiei uh, nucleare. Există două opțiuni. Stocarea pe termen lung aleasă de Statele Unite și noi, Uniunea Europeană, trebuie să alegem o altă abordare, valorificarea prin reciclare. Aceasta este alegerea Rusiei, Japoniei și a Franței. În acest context, noi care suntem competenți, avem competență în legătură cu securitatea și cu siguranța, trebuie să ne bazăm pe știință și pe conștiință pentru a aborda aceste subiecte. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Odi. Din partea socialiștilor, doamna Riera Madurel, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, domnule reprezentanță ai Consiliului. Toți suntem conștienți de faptul că începe să se formeze un consens clar asupra ideii că cu cât mai repede ajungem la economie ecologică, cu atât mai repede vom ieși din criza economică. S-a calculat că promovarea obiectivului de 20% de energii regenerabile va aduce 2,8 milioane de locuri de muncă în uh, 2020 și s-a calculat și că două treimi din aceste locuri de muncă se vor afla în IMM-uri. Așadar, cheia, doamnelor și domnilor, este dezvoltarea de tehnologii ecologice. Pentru ca acest lucru să fie realizabil, grupul meu a identificat trei obiective majore. În primul rând, o, o, un angajament real pentru a găsi noi fonduri, pentru că nu este suficient să regrupăm programele de susținere de care deja dispunem suntem de acord că e necesar să, ca obiectivele noastre să se traducă printr-o sporire clară de dotare destinată cercetării în domeniul eficacității energetice și a energiilor regenerabile și trebuie să facem uh, de îndată la următoarea revizuire a perspectivelor financiare și la negocierea noilor perspective financiare. Pe de altă parte, dacă dorim să creăm noi locuri de muncă, dacă, uh, pentru a ieși din criză e foarte important să stimulăm faza de demonstrare a tehnologiilor inovatoare și pentru aceasta și trebuie să facilităm acest lucru din punct de vedere al pieței. Iar apoi nu putem să uităm uh, crearea de locuri de muncă ecologice, dar pentru asta este nevoie de uh, forță de muncă calificată, deci trebuie să investim în educație, în formare, pentru a consolida legătura între uh, universul muncii și cel al educației și trebuie deci să încurajăm excelența și inovarea pentru a fi în măsură să dezvoltăm potențialul existent pe piața muncii în sectorul energiilor regenerabile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și acum, uh, în numele ALDE, are cuvântul doamna Hall. Două minute. Madam President. Doamna președinte, putem să fixăm toate obiectivele din lume pentru schimbările climatice, dar nu le vom atinge, mai ales pe cele pe termen lung pentru 2050, dacă nu investim puternic și sistematic în dezvoltarea și îmbunătățirea unor tehnologii sustenabile cu emisii reduse. SUA ne critică pe bună dreptate pentru incapacitatea de a ne lua angajamentul să reducem uh, carbonul și gazele cu efect de seră. Însă noi nu, nu investim deloc cât SUA și fără investiții adecvate, aceste tehnologii sustenabile cu emisii reduse de carbon nu vor fi îndeplinite ca obiectiv. Sute de mii de slujbe care ar fi putea create aici în uh, Uniunea Europeană și în regiunea mea, nord-estul Angliei, care începe să facă deja această transformare, se vor pierde fără investiții. Se vor transfera altundeva, în SUA sau în China, aceste locuri de muncă. Sunt dezamăgită că Comisia s-a retras, a retras o variantă anterioară a planului SET, în care erau indicate clar sursele investiției. Comisia acum va fi oare mai explicită, mai ales în legătură cu miliardul de euro acel, acea sumă de rezervă, un milion pe an, uh, menționată de comisar. Este important să obținem îmbunătățiri în tehnologia nucleară, mai ales în ceea ce privește siguranța operațiunilor și managementul uh, deșeurilor. Însă, credem că aici există o contradicție în uh, termeni. Comisia va renumi aceste șase uh, inițiative industriale ca fiind pur și simplu inițiative nucleare? Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumim, doamna Hall. Din partea verzilor urmează domnul Ternes, două minute și jumătate. Thank you, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, aici, de fapt, este vorba de o formă fără fond, pentru că nu există fondurile necesare. Trebuie să ne gândim de unde ar putea să vină aceste fonduri Există instrumentele pe care le-a avut Comisia uh, Europeană, ENIA 3000, planul de redresare, anumite fonduri care există astăzi la Banca Europeană de Investiții. Aceste fonduri sunt prioritizate pentru acele tehnologii cu carbon redus care prezintă cel mai mare risc. Astăzi, pe piața europeană, deja în din 2008 și din 2009, mai mult de 70% din toate investițiile au fost regenera- în energiile regenerabile, eoliană, solară, biomasă. Așa încât, cum se poate că noi stabilim un plan set și alocăm fonduri la nivel comunitar în timp ce trimitem banii eh, spre captarea carbonului și fuziune nucleară, lucru care nu apare în acest document, însă care prime, prive, primește o proporție extrem de mare de fonduri comunitare. Datorită anumitor lobby-uri, nu avem curajul să stabilim corect ordinea priorităților. Și chiar uh, Organizația Internațională Atomică are prioritățile foarte clare. 55% din toate reducerile de dioxid de carbon vin din eficiență energetică. De ce am alocat 0 euro pentru eficiență energetică în programul european? 35% dintre reduceri vom, vor veni din energiile regenerabile. Cel mult 10% din sequestrarea carbonului și 10% din energie nucleară. Acestea sunt datele IAIEA, nu este vorba de o organizație non-guvernamentală. Singura cale de ieșire este să stabilim uh, priorități foarte clare. 1. Eficiența energetică, 2. Energii regenerabile și după aceea celelalte tehnologii. Vă mulțumim. În numele grupului conservatorilor și reformiștilor, domnul Cicester, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Îmi exprim regretul că obsesia ă, stângii din Parlament în legătură cu energia nucleară a făcut ă, să avem două rezoluții astăzi mult, care au foarte multe lucruri în comun în legătură, în, cu excepția energiei nucleare, mai ales uh, când, e, când știm că este singura energie care poate furniza, uh, sursă de energie care poate uh, să satisfacă nevoile europene. Uh, sigur că dacă eliminăm uh, carbonul și pet- și petrolul, trebuie să, ave- trebuie să avem la dispoziție toate sursele de uh, toate celelalte surse de energie de care, pe care putem să le avem la dispoziție. Noi sigur că nu am îndeplinit până acum obiectivele pe care ni le-am alocat, deși avem obiective foarte ambițioase. Uh, și apoi uh, trebuie să sporim cota de energie electrică în Europa furnizată de, de sursele de energie nucleară. Vom avea nevoie de uh, electricitate uh, Uh, și sigur că dacă ne gândim în perspectivă și la autovehiculele cu proporție uh, de energie electrică, avem nevoie sigur și de uh, fermele eoliene din Marea Nordului, de proiectele de captare a energiei solare din Sahara de Nord, Uh, și cel puțin în acest punct sunt uh, de acord cu colegul meu ecologist, dar pentru toate astea sunt uh, nevo- e nevoie de investiții masive și până la urmă ăsta este punctul principal al discuției noastre de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cicester, și acum din partea GUE are cuvântul doamna Matia, două minute. Comisariu și Consiliu, stăm aici a falar da reinvenção do sistema energético Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, domnule comisar. Vorbim despre tehnologiile cu emisii reduse de carbon și acest lucru este foarte important, după cum se spune și în comunicare. Este o provocare cu care ne confruntăm toți, este o provocare esențială, însă nu se precizează aici uh, foarte clar anumite lucruri uh, care ar fi foarte importante în legătură cu un subiect important. Nu e vorba doar de finanțare, ci de precizări de natură politică. Mă refer la eficacitatea energetică, la sequestrarea carbonului, la energie eoliene, la energii solare, uh, se vorbește despre eficacitatea energetică ca fiind metoda cea mai puțin costisitoare de a reduce emisiile. Însă există și alte modalități de a reduce emisiile de carbon. Există, spre exemplu, reducerea consumului de energie, microgenerarea, distribuirea în forme alternative a energiei, nu trebuie să trecem neapărat prin mari structuri pentru asta. Și cred că aici am putea să contribuim uh, efectiv la îndeplinirea acestui obiectiv. Ar trebui să obținem mai multe clarificări și precizări. În ceea ce privește precizările politice și precizările financiare, aici trebuie să atingem un element fundamental. Mă refer la parteneriatul public-privat. Se vorbește despre acesta ca și cum ar fi soluția magică pentru toate problemele, însă trebuie să vedem unde ne situăm. Nu știu, uh, nu am aflat uh, foarte mult în legătură cu această situație prin uh, aceste informații. De fiecare dată se vorbește despre PPP în momentul în care vorbim despre eficacitatea energetică, însă nu știm exact de unde vine banul, vorbim întotdeauna de parteneriat public-privat, dar trebuie să știm cine va plăti. De fapt, e vorba de contribuabil, de consumatori care contribuie financiar. Cei care vor plăti cel mai puțin, e vorba de cei care fac investiții și care sunt remunerați pentru aceste investiții, întreprinderi, structuri mai mari. Fără aceste precizări, cred că vom transmite factura, ca să zic așa, generațiilor următoare. Doamna președinte, mulțumim foarte mult, domnule Matias. Începem acum cu lista vorbitorilor individual. Domnul Eller, două minute. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în principiu suntem cu toții de acord că planul SET este un plan lăudabil și, în principiu, suntem de acord cu conținutul său. Însă există două probleme. În primul rând, în acest Parlament, și mă adresez domnului Turmes, nu putem să exercităm uh, presiune asupra Comisiei și statelor membre dacă acționăm întotdeauna uh, în acest fel, trecem la discuții politice care resping întotdeauna Uh, energia nucleară. Despre aceasta este vorba și în votul de astăzi. Am găsit un compromis pentru plan, planul SET. Compromisul a fost să stabilim câteva criterii de promovare. Am vorbit despre durabilitate, competitivitate și siguranța furnez, furnizării. Vrem să ne asigurăm că vor exista tehnologii bune și, din păcate, din nou purtăm această dezbatere ideologică în legătură cu energia nucleară nucleară. Putem să purtăm această dezbatere, însă nu este relevantă pentru planul SET. Uh, aveți dreptate în ceea ce spuneți. Ce poate să realizeze planul SET? Asta este important. În ce măsură sunt statele membre pregătite să aibă o politică energetică coerentă? Asta este o temă de gândire pentru Consiliu. Problema nu ține atât de mult de ce va conține planul SET, ci cum ne vom asigura că vom avea o bună coordonare între cercetare, inovare, fondurile din planul SET, implementarea directivelor europene, transpunerea în legislație națională. Cum se va, vor întâmpla toate aceste lucruri? Și uh, vom putea să avem un nou plan SET sau altul, însă avem nevoie de pași și măsuri tangibile. Nu ar trebui să ne certăm în legătură cu detaliile, trebuie să exercităm presiunea asupra Comisiei și statelor membre în sensul implementării. Vă mulțumesc, domnule Eller. Un minut, doamna Ulfskog. Um, fru talman, <clears throat> det räcker inte med önsket... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, Cred că nu ne putem limita la idealuri dacă vrem să trecem la energii regenerabile. Pentru aceasta avem nevoie și de investiții importante. Uh, așadar, trebuie să ne asigurăm că sectorul privat își asumă o mare parte din răspundere când e vorba de cercetarea fundamentală și, de asemenea, și statele membre trebuie să uh, se implice mai mult. În plus, trebuie fonduri adiționale de la instituțiile europene, deci trebuie să adoptăm bugetul pentru ca să vedem dacă acesta este corespunzător uh, priorităților noastre. Vorbim de energie solară, energie eoliană și așa mai departe. Noi trebuie să ne asigurăm că ne reorientăm prioritățile în bugetul european pentru a ne putea atinge obiectivele. Doar așa ne putem asigura că planul SET va deveni credibil și că și noi suntem credibili la rândul nostru. Mulțumesc și acum domnul Davis are cuvântul. Intervenție fără microfon. Thank you. It's three years since the De trei ani, Consiliul și-a supus o țintă de a avea trei uh, proiecte CCS operaționale până în 2015 da, am identificat o sursă de finanțare, avem un proiect de decizie din partea Consiliului, din partea Comisiei, care așteaptă confirmarea Parlamentului în legătură cu folosirea acestei finanțări, dar doar la sfârșitul anului viitor vom putea identifica un proiect care să se califice pentru această finanțare. Deci calendarul este foarte strâns și atingerea acestui obiectiv de 2015 devine din ce în ce mai dificilă. Vă rog să vă gândiți la următoarele lucruri. În primul rând, calendarul trebuie examinat. Săptămânile, zilele uh, pot să fie modificate putem presiona, putem supune la presiune Banca Europeană de Investiții pentru a păstra alocarea care a fost acordată în proiectul de decizie. În al doilea rând, odată ce s-a terminat procedura de comitologie în Parlament, Comisia ar trebui să facă un anunț în legătură cu calendarul, ar trebui să-l publice. Am asigurat astfel uh, faptul că ne-am putea păstra termenele limită și calendarul. Ne va întârzia, probabil, cererea de a obține informații în legătură cu uh, conductele și așa mai departe. Uh, ceea ce proces care ar putea fi foarte îndelungat și am putea depăși foarte mult uh, termenele limită. Vă rog să faceți o declarație așadar, să insistați ca dezvoltatorii care caută finanțare europeană să încearcă să facă aceste cereri de finanțare acum, să traducă în practică teoriile, vă rugăm. Mulțumim foarte mult, uh, doamna, domnule Davis. Domnul Șimonski, un minut. Mulțumim, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Rezoluția pe care am prezentat-o aici cred că arată că proiectele ecologice au prioritate deasupra securității. Unii dintre noi suntem împreună în, împotriva energiei nucleare, însă este important că, ă, din punct de vedere comercial, energia nucleară este o soluție cu emisii reduse de carbon în legătură cu resursele financiare ale Uniunii Europene, acestea trebuie să fie alocate către anumite tehnologii, însă nu doar pentru că acestea sunt regenerabile. Acest lucru distorsionează piața. Ce se întâmplă cu interconexiunile, proiectele strategice? Nu trebuie să ne lipsească banii uh, pentru securitatea energetică în final. Vă mulțumesc, domnul Carins, două minute priekšsēdētāji ministra kungs komisāra kungs mēs visi labi zinām ka no narcoticam Mulțumesc foarte mult. Știm cu toții că există dependență de droguri, să spunem. Și dacă narcomanii nu dispun de droguri, vor face orice pentru a pune din nou mâna pe droguri. Știm că un astfel de tip de dependență nu este pozitivă și trebuie să combatem orice tip de dependență în Uniunea Europeană. Economia noastră suferă de o astfel de dependență. Cu atât mai rea este situația cu cât trebuie să importăm, ca să spun așa, drogurile, între ghilimele, pentru a fi mulțumit și trebuie să luptăm împotriva acestei dependențe. Trebuie să găsim uh, resurse precum energia eoliană, combustibilii uh, bio, pentru a renunța la această dependență. Dacă nu investim în aceste noi tehnologii, vom deveni din ce în ce mai dependenți și dependența noastră se va adânci, se va înrăutăți. Și, bineînțeles, prețurile combustibilor, care sunt din ce în ce mai puțini, vor crește. Deci trebuie să promovăm IMM-urile noastre pentru că acestea să obțină un avantaj competitiv și să poată să obțină mai ușor finanțare. Trebuie să investim în noi tehnologii, de asemenea, trebuie să eliminăm obstacolele care stau în calea unor astfel de investiții. Trebuie să amestecăm diferitele tipuri de tehnologii, mai ales energiile regenerabile, energia eoliană, energia solară. Trebuie să eliminăm această dependență de hidrocarburi, hidrocarburi și gaze. Trebuie să investim în noi tehnologii, repet, mai mult vânt, mai mult soare, mai multă biomasă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Thompson, un minut. Mrs. Thompson? Doamna Thompson? Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vorbim aici despre nivelul de investiție în proiecte energetice și vorbim despre energii regenerabile în special. Stabilim obiectivele pentru 2020. Două treimi din aceste alocări trebuie să fie investite în energii regenerabile noi. Aș menționa energia eoliană, biomasa, energia solară. Mi se pare corect acest lucru este important să vorbim și de tehnologii curate. Și este important să ne asigurăm că în acest plan, uh, că prin acest plan vom putea depăși criza financiară. De asemenea, trebuie să investim în energii moderne care să genereze locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie să devină un centru de cunoaștere pentru tehnologii ecologice, însă în același timp trebuie să ne aducem aminte că investițiile trebuie să fie făcute în mod responsabil pentru cei care lucrează în sectorul energetic, pentru că aceștia să fie, să poată fi reformați uh, și reangajați în sectoare noi. Vă mulțumesc. Doamna Elward, un minut. Uh, Doamnă da, da, președinte, în primul rând vreau să mă refer la importanța investițiilor în uh, tehnologii cu emisii scăzute de carbon și în doilea rând la sectorul agricol vreau să mă refer. În primul rând e esențial să ne uh, concentrăm resursele pe planul strategic pentru noile tehnologii și pentru că ne atinge țintele pentru 2020, e clar că e esențial să investim în tehnologii cu emisii scăzute de carbon și uh, captarea și stocarea carbonului este un uh, mod foarte practic de a combate schimbarea, uh, schimbările climatice. Sigur că acest, uh, acest sistem poate aduce numai beneficii agricultorilor, dar uh, sigur că e nevoie de investiții adiționale în agricultură uh, pentru ca să ne atingem obiectivele pentru 2020 și pentru ca să avem rezultate tangibile trebuie ca uh, cercetarea și uh, investițiile în acest domeniu să fie susținute așa cum se cuvine. Mulțumesc și acum are cuvântul uh, doamna Ford pentru un minut. Mulțumesc, salut inițiativa legată de tehnologiile cu emisii reduse, mai ales mă refer la economisirea energiei și oferirea unor uh, resurse de energie mai diversificate și mai sigure. Mă refer la folosirea finanțării europene. Regiunea pe care o reprezint eu are un fond european de peste 250 de milioane de euro pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon. Deci ambițiile acestea sunt salutare acest fond uh, și investițiile din uh, acest fond nu sunt neapărat uh, cele mai adecvate universitățile, precum și Universitatea Cambridge, studiază în acest sens. Peste 250 de contracte au fost semnate în regiunea mea pentru granturile din programul Cadru 7. Am văzut multă cercetare inovatoare, însă există mari întrebări în legătură cu complexitatea, uh, birocrația, mai ales pentru IMM-uri, inflexibilitatea în sensul adaptării la dezvoltare. Și uneori există plăți întârziate, situații absolut îngrozitoare dacă ne gândim la cum sunt investiți banii contribuabililor în viitor, trebuie să tragem învățăminte din ce s-a întâmplat deja, trebuie să cheltuim acești bani mai bine în viitor. Mulțumim, doamna Ford. Urmează domnul Marinescu două minute. Ședinte, atingerea obiectivelor în materie de climă stabilite de Uniunea Europeană depinde de elaborarea unei strategii de tranziție treptată către industria cu emisii reduse de carbon și a utilizării energiei durabile noile tehnologii pot reduce consumul de energie în clădiri cu până la șaptesprezece i emisiile de carbon din transport cu până la douăzeci și șapte iar introducerea contorizării inteligente ar putea reduce consumul de energie cu până la. zece este necesară o metodologie comună de măsurare a consumului de energie i a emisiilor de carbon pentru a optimiza consumul public i privat de energie în acest scop avem nevoie de specificaii funcionale minime comune precum i de reele inteligente interoperabile la nivel european. comisia trebuie să cofinaneze cât mai multe proiecte la scară largă pentru a face posibilă utilizarea contorizării inteligente i a reelelor inteligente în mod uniform i în statele membre care încă nu dispun de aceste tehnologii. a dori să întreb dacă în prezent comisia intenionează să pună la dispoziie resurse suplimentare din bugetul uniunii pentru a încuraja imm urile să dezvolte tehnologii de producere a energiei durabile cu emisii reduse de carbon. domnule comisar avem nevoie de o politică industrială ambiioasă i inteligentă care să permită uniunii <clears throat> să îi păstreze atât competitivitatea pe plan internaional cât i locurile de muncă i producia în interiorul uniunii. investiiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon vor ajuta uniunea să depăească criza economică i pot crea aproximativ doi șapte milioane de locuri de muncă până în două mii douăzeci uniunea europeană trebuie să investească în iniiative europene pentru energii regenerabile i introducerea acestora în reeaua electrică europeană în biocarburani i în transportul ecologic. rezultate rapide pot fi obinute prin investiii în oraele inteligente i în eficacitatea energetică a clădirilor în special a locuinelor solicit comisiei i statelor membre să crească bugetele alocate pentru eficiena energetică a locuinelor iar la revizuirea la mijloc de termen a utilizării fondurilor structurale să adopte măsurile necesare pentru a asigura o mai bună absorbie a cotei de patru din feder pentru eficiena energetică a locuinelor. astfel va deveni posibilă creterea acestei cote în perioada două mii paisprezece două mii douăzeci Mulțumim, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Discuțiile în legătură cu investițiile în tehnologiile cu emisii scăzute de carbon se referă și la adaptarea, ajustarea economiilor europene pentru a limita emisiile de dioxid de carbon. Condițiile climatice la care am asistat în ultimele luni în Europa dau argumente, oferă argumente oamenilor de știință care uh, pun sub semnul întrebării impactul uh, activității umane asupra uh, schimbărilor climatice. Dar când vorbim de tehnologii cu emisii scăzute de carbon, putem să ne punem întrebarea cum putem găsi resursele pentru a dezvolta uh, energii ecologice care să aibă cele mai bune efecte în cel mai scurt timp posibil. Sistemul de susținere a cercetării și dezvoltării trebuie să fie unul flexibil și să reflecte dinamica cercetării. Întrebarea ar fi cum putem dezvolta mecanisme de suport, de susținere pentru a investi în tehnologii cu emisii scăzute de carbon. Mai apoi există un număr de argumente în favoarea investițiilor în acest domeniu Însă acest lucru nu trebuie să fie făcut pe, ă, pe spezele politicii de coeziune. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Marcheviț pentru un minut și jumătate. Pani Przewodnicząca, <clears throat> w komunikacie Komisji... Doamna președinte, domnilor și domnilor, comunicarea Comisiei din 2008 cu titlul Acțiune timpurie în ceea ce privește producția de energie durabilă cu ajutorul combustibililor fosili, această comunicare spunea că pe baza sistemele, sistemelor pe care le avem, am putea să uh, avem probleme în viitor. Parlamentul European a discutat această problemă și și-a dat seama că măsurile propuse de către Comisie nu sunt suficiente pentru acțiunile necesare. Este vorba de proiecte care trebuie dezvoltate până în 2015. În un punct al comunicării, citim că cel puțin 12 din proiectele demo vor avea nevoie de fonduri și de combinarea a trei tehnologii diferite. Pentru a face acest lucru, va trebui să vindem cel puțin de 300 de milioane de credite de emisii de carbon. Uh, fondurile care au fost alocate pentru aceste proiecte demo vor depinde de prețul pe piață, care în momentul actual este între 7 și 12 miliarde, miliarde de euro. Astfel, în momentul actual, doar șase proiecte demo vor putea fi dezvoltate. Întrebarea mea este dacă Comisia și Consiliul vor susține dezvoltarea acestor proiecte. Vă mulțumesc. Urmează doamna Herzog, însă nu se află în sală, așa încât îi dau cuvântul domnului Helmer. Un minut. Doamnă președinte, am auzit multe nonsensuri astăzi în legătură cu locurile de muncă verzi. Obsesia noastră cu energia regenerabilă deja ridică costul electricității și forțează cetățenii europeni să ducă lipsă de energie prețuri mai ridicate înseamnă că întreprinderile care folosesc energie mult în Europa vor renunța și vor pleca. Vor uh, pleca în țări mai favorabile. Prețuri mai ridicate înseamnă creștere mai puțină, uh, șomaj mai mare și mai puține slujbe. Am văzut un singur studiu formal pe această chestiune a slujbelor verzi, ca să zic așa, în Spania și a demonstrat că pentru fiecare slujbă creată în uh, sectorul verde, 2,2 slujbe vor fi pierdute altundeva. Dacă suntem serioși în legătură cu aceste tehnologii cu emisii emisii reduse, există o singură soluție și anume uh, nuclearul, energia nucleară. În Europa vorbim despre noi capacități nucleare și acest lucru este bun. Dacă dorim să păstrăm luminile aprinse, avem nevoie de o renaștere nucleară și avem nevoie de asta foarte repede. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Helmer. Urmează doamna Carvalho, un minut și jumătate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 energie cu emisii scăzute de carbon uh, și trebuie o producție descentralizată pentru ca industria noastră să fie competitivă și ca să ne asigurăm că vom avea și pe viitor o societate durabilă, prosperă, care să poată face față provocărilor legate de schimbările climatice și de globalizare prin, după cum spuneam, tehnologii și energii curate, ecologice planul SET ne permite să ajungem la acest obiectiv, însă trebuie să cunoaștem care este logica uh, interacțiunilor uh, finanțărilor de la nivel public și privat, de la nivel uh, european și de la nivel național în sectorul energiilor ecologice. Europa trebuie să creeze condițiile necesare pentru a promova investițiile private în, în acest domeniu și în viitoarele perspective, în viitorul program cadru de investiții de, în cercetare și tehnologie, e important să acordăm prioritatea obiectivelor legate de schimbările climatice și de producția de energie ecologică. Doar astfel vom reuși să menținem locuri de muncă și să dezvoltăm în continuare uh, industria europeană. Mulțumesc acum doamna Toia, un minut. Mulțumesc. Această dezbatere se dorește să fie foarte concretă, cu întrebări clare și precise în legătură cu uh, numărul de resurse, cu uh, originea lor și noi sperăm să obținem și răspunsuri precise și acum și la următoarele consilii din 12 și 25 mar- martie. Trebuie, vrem să spunem serios Comisiei și Consiliului că Uniunea Europeană, care în fața întregii lumi uh, uh, și-a asumat rolul de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice, astăzi are obligația de coerență dacă nu dorește să să-și piardă credibilitatea și trebuie să facă tot ce e posibil să ne, pentru ca aceste obiective să fie atinse. Dacă vorbim de economie cu emisii scăzute de carbon, ne referim la o adevărată revoluție uh, a lui Copernic. Uh, trebuie schimbate multe lucruri, dar trebuie să avem uh, voințe politice și mai presus de toate resurse și instrumente adecvate. Știm de asemenea că această revoluție coperniciană este esențială pentru ca industria europeană să rămână competitivă. Asta înseamnă că în multe state, în multe centre de cercetare, cercetare, universități, uh, dispunem de capacități, de inteligență, de voință. Acum e vorba doar de a porni acest motor și toți trebuie să contribuie, și uh, Comisia, și Consiliul, statele membre, investitorii, forțele private, dar eu cred că uh, um, sarcina de a aduna, de a pune împreună acest parteneriat complex e cade în, pe umerii Uniunii Europene. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții suntem de acord că o eficiență energetică mai mare este primul pas pe acest uh, lanț, însă eu vreau să vă atrag atenția în legătură cu îngrijorările în legătură cu bioenergia. Comisia și, în general, Uniunea Europeană au fugit de această energie bioregenerabilă atunci când a crescut prețul la alimente și puțin vorbim despre realitatea fermierilor europeni. Criză de încredere pentru că prețurile s-au prăbușit și nu există nicio politică coerentă în legătură cu utilizarea terenurilor pentru uh, culturi energi- energetice. Guvernul s-a îndepărtat de acest domeniu. Avem nevoie de o certitudine politică, însă politicienii nu acordă această certitudine dacă vorbim despre investiții în cercetate, în cercetare, nu și dacă nu luăm deciziile corecte politic, atunci ne pierdem vremea. Domnul Tabaidi. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în cazul noilor state membre va fi foarte dificil pentru noi să finanțăm tehnologiile ecologice cu emisii reduse de carbon și mă refer la acestea o sursă importantă, o posibilitate semnificativă ar fi un sistem de comercializare a certificatelor de emisii de CO2. Ar fi o posibilitate bună pentru țările baltice, pentru centrul Europei, ne-ar permite să ne folosim resursele climatice. Pentru asta avem nevoie de un sistem post-Kyoto, evident. Consiliul European și Comisia ar trebui să ne sprijine străduințele, încercările de a ne asigura că putem să ne îmbunătățim situația climatică și să ne folosim resursele cât mai mult și mai bine. Sunt de acord că noile tehnologii costă mult și înțeleg acest lucru, de acesta e atât de important pentru noi să dezvoltăm tehnologii. În ceea ce privește politica agricolă comună, cred că ar fi foarte important să transmitem această idee. Mă refer la furaje pentru animale, trebuie să ne revizuim revizuim uh, politicile aici, noi tipuri de practici agricole și noi uh, tehnologii inovatoare în acest sens. Mulțumesc, domnul Sonic, un minut și jumătate. Prioritetul pisanych długoterminowo. Mulțumesc. Uh, una din cele mai importante priorități pe, în strategia pe termen lung a UE ar trebui să creăm o economie bazată pe tehnologii inovatoare prin transformarea întregului sistem energetic, bazându-ne pe eh, tehnologii cu emisii scăzute de carbon și uh, tehnologii ecologice. 80% din furnizarea de energie primară din Uniunea Europeană provin eh, din combustibili fosili. Ne-am îmbunătățit rețelele de distribuire a energiei, iar aceste îmbunătățiri uh, trebuie să continue. Însă, din păcate, nu putem să renunțăm peste noapte la sursele uh, de combustibil uh, fosil. Sigur, strategia aceasta, planul SET, este un bun pas înainte în transferul de tehnologie um, și trecerea la um, tehnologii ecologice, dar dacă vom dispune de finanțarea necesară, dacă dorim să ne atingem obiectivele, trebuie să investim mai mult în uh, cercetare și dezvoltare în domeniul acesta al uh, tehnologiilor ecologice. Trebuie să ne coordonăm forțele și să aducem împreună uh, sectoarele public și privat ca o condiție esențială pentru atingerea scopurilor noastre, pentru că am văzut în trecut că tehnologiile pot avea un impact uriaș asupra vieților noastre astăzi dispunem de ocazia de a face acțiuni hotărătoare în domeniul energetic. Trebuie să promovăm energiile ecologice, dar asta poate fi făcut doar dacă dispunem, după cum spuneam, de finanțare suficientă la nivel comunitar și de o prioritizare a investițiilor. Mulțumesc și acum uh, domnul Provera are cuvântul. Mulțumesc doamnă președinte, în dezbaterea privind alegerile energetice ale Uniunii Europene există o certitudine. Sursa energetică cea mai importantă și cea mai ieftină și cea mai durabilă pe care o avem la dispoziție este uh, energia economică. Din motive culturale și economice și istorice, regiunile muntoase sunt un model pentru reducerea consumului energetic compatibil cu exigențele unei vieți moderne. Și aici este teritoriul unde se pot face experimente pe scară largă a utilizării de, uh, de, uh, surse regenerabile cu emisii scăzute de carbon. În uh, regiunile de munte se produce aproape totalitatea energiei electrice din Europa. De exemplu, provincia din care provin eu în Italia produce ea singură 12% din energia hidroelectrică a întregii țări. În plus, în zonele muntoase există o experiență istorică în tehnicile de construcție a imobilelor mai eficiente din punct de vedere al economisirii de energie energie. Am construit uh, locuințe care se pot susține, se pot autosusține în ce privește uh, electricitatea și încălzirea și care furnizează mai multă energie decât utilizează. Sigur, utilizând tehnologiile cele mai avansate. Munții sunt teritorii pilot adesea, așadar sunt cadrul ideal pentru a experimenta o mai bună utilizare a biomasei, a energiei solare, uh, uh, termice, a pompelor de căldură și pentru a renoi sistemele de distribuție a energiei. Domnule comisar, munții sunt plini de energie, de energie curată și trebuie doar să știm să profităm de ea. Din acest motiv solicităm Comisiei să implice regiunile uh, de munte în strategiile sale și să uh, se inspire din experiența acestora și să le ofere compensații echitabile pentru toată energia uh, regenerabilă pe care aceste regiuni deja le-au furnizat. Articolul 174 al Tratatului la Lisabona recunoaște rolul regiunilor muntoase. De aceea așteptăm urgent din partea Comisiei o inițiativă pentru punerea în aplicare a acestui articol pentru o politică europeană în domeniul munților, inclusiv uh, în ce privește energia. Așadar, invit Comisia să urmeze uh, recomandările raportului Dunwalder de la Comitetul Regiunilor și să includă în evaluarea teritoriilor europene problemele legate de energie și capacitatea de, producere a, de producție a regiunilor muntoase. În ce privește energia regenerabilă și de uh, construcții ecologice, munții reprezintă, 40, munții reprezintă 40% din teritoriul european, 90 de milioane de uh, uh, locuitori și până acum au fost văzute ca zone dezavantajate. Dar cu politici energetice inovatoare și coerente, aceste regiuni pot să uh, își recupereze handicapul și să uh, dea un stil primul fundamental pentru atingerea obiectivelor fixate în strategia 20, 2020, demonstrând că autosuficiența energetică este posibilă cu costuri acceptabile dacă există și voința politică necesară. Mulțumesc! Mulțumesc și, și acum uh, trecem la procedura cash DI. Avem 8 vorbitori pe listă. Vă rog respectați timpul de un minut. Și acum dau cuvântul domnului Niculescu. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Agricultura europeană este adesea pusă la zid ca sursă importantă a încălzirii globale. Desigur, această percepție nu este în totalitate corectă. În schimb, nu putem face abstracție de contribuția pe care agricultura o poate aduce la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Subiectul a fost, desigur, deja evocat și de alți vorbitori. Stocarea carbonului, biomasa dar i investiiile în reducerea cantităilor de fertilizatori utilizate sunt doar câteva exemple despre modul în care agricultura este vizată de această problemă de aceea în contextul discuiilor despre investiiile în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon agricultura consider că trebuie să se afle printre priorităi i nu să fie complet neglijată aa cum s a întâmplat de exemplu într o altă strategie europeană mă refer la strategia ue două mii douăzeci Mulțumesc. Frau Präsidentin. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Vorbesc în numele meu aici. Aș dori să le spun celor uh, din cealaltă parte a țării este clar că tehnologia nucleară nu este, energia nucleară nu este regenerabilă. Noi aici trebuie să luăm măsuri care, pe termen lung, vor asigura faptul că copiii noștri vor beneficia de aceste tehnologii. Bineînțeles că trebuie să ne reducem emisiile de carbon, însă în același timp nu ar trebui ca asta să se întâmple în detrimentul mediului nostru înconjurător. Trebuie să obținem măsurile corecte care vor promova aceste idei și trebuie să facem investiții, trebuie să reducem CO2-ul emisia de carbon și să ne protejăm biodiversitatea, mediul, chestiuni importante. Și am tot pierdut la acest capitol. Ori în acest document trebuie să spunem că toate investițiile, toate măsurile iau în considerare mediul nostru și protejarea și conservarea sa pentru viitorul copiilor noștri. Mulțumim, domnule Kallenbach. Uh, doamna Ferreira. Mulțumesc, doamnă președinte, Domnule comisar, dezbaterea privind trecerea la o economie cu uh, emisii scăzute de carbon nu trebuie să ne facă să uităm că e foarte greu ca această tranziție să se producă uh, fără obstacole, fără piedici. Această tranziție va putea fi posibilă atunci când ne vom da seama că energia primară de care de, depindem și sursele de uh, combustibili fosili uh, se epuizează, deși sunt fundamentale pentru sectoare industriale cum e cel chimic sau farmaceutic, cel puțin uh, la, până la acest moment. Uh, dar noi trebuie să ne gândim la supraviețuirea omenirii și uh, trebuie să acționăm cu prudență, cu înțelepciune și de aceea, de aceea protocolul uh, Uh, prezentat la Lisabona și protocolul prezentat la Stockholm în 2005 a fost uh, semnat de o serie întreagă de oameni de știință care afirmă că este indispensabil să efectuăm o analiză privind posibilă epuizare a surselor de energie primară pentru a putea ști să acționăm mai bine pe viitor. Domnul Roș, acum. Căsălă, elnök asszony. Véleményem szerint ebben a jelentésben... Vă mulțumesc. Eu cred că în acest raport energia nucleară nu a primit locul cuvenit. Se vorbește despre energii alternative, solare, bioenergie, energie eoliană. Acestea necesită procese de durată și nu suntem siguri că vor avea rezultate descontate. Noi trebuie să acționăm rapid să vedem ce s-a întâmplat anul trecut, criza gazelor, ramificările acesteia, problemele climatice cu care ne confruntăm. Mi se pare că energia nucleară este o sursă importantă pentru Uniunea Europeană și acum uh, trebuie să continuăm să dezvoltăm energia nucleară în mod sigur. Vă mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul acum. Domnul Uh, Mulțumesc am auzit dezbaterea și a fost foarte interesantă. Ne-am întrebat în primul rând de unde trebuie să vină finanțarea și în al doilea rând cum coordonăm cercetarea și dezvoltarea. Mi se pare că există o posibilitate aici pentru cele trei instituții ale Uniunii Europene să se reunească, să coordoneze experți de la Parlament, de la Consiliu, de la Comisie, ca un grup de pilotaj. În al doilea rând, trebuie să țintim finanțarea în PPP-uri, trebuie să setăm obiective pentru fiecare țară și, în al doilea rând, să coordonăm, să o supraveghem și ar trebui să existe cercetare, demonstrare și livrarea rezultatelor. Și, bineînțeles, că ne bazăm pe rezultate bune, căci altfel orice profesor din Europa va face o cercetare care nu va fi coordonată până la urmă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Kelly. Totul e în regulă cu interpretarea, întreabă doamna președintă. Totul în regulă? Foarte bine. Domnul Balsco. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-a dat cuvântul reprezentanții Consiliului și Comisiei au spus lucruri minunate în legătură cu tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, dar nu s-au referit la esență. De unde vom obține resursele financiare pentru toate aceste proiecte ale noastre? Eu cred că avem resurse la dispoziție. Dacă ne gândim la cazul fostelor țări socialiste, acestea au uh, îndeplinit obiectivele de la Kyoto. De aceea putem fi mândri de situația am putut fi mândri la situația, de situația noastră la summitul de la uh, Copenhaga. Uh, Uh, aceste țări uh, doresc să-și au dreptul și doresc să-și vândă cotele de emisii de CO2 și cu toate acestea uh, se încearcă la nivel european să se stopeze această acțiune din partea fostelor țări socialiste. Sunt miliarde de forinți maghiari care ar putea fi obținuți de aici, deci avem resursele la dispoziție și cred că e foarte păcat că nu se permite fostelor țări socialiste să-și comercializeze cotele Uh, e foarte important ca uh, noile state membre să nu fi uh, considerate ca state membre. Doamna Văsescu acum. Între principalele obiective ale Uniunii Europene este dezvoltarea unei economii cu emisii reduse de carbon. Se dorește ca până în anul 2020 20% din totalul energiei produse să se bazeze pe surse regenerabile. pentru românia inta este mai ambiioasă de douăzeci și patru conform unor studii regiunea dobrogea din sud estul româniei este a doua zonă ca potenial energetic eolian din europa după germania după nordul germaniei. în prezent aici este dezvoltat cel mai mare parc eolian pe uscat din europa care va avea două sute patruzeci de turbine eoliene i va produce șase sute mw energie regenerabilă prima etapă a acestui proiect se va încheia în cursul acestui an când vor fi date în funciune cele o sută treizeci și nouă de instalaii iar întregul proiect va fi finalizat în două mii unsprezece în comunele fântânele i cogialac din judeul constana. realizarea proiectului este importantă pentru sigurana energetică a româniei deoarece va permite reducerea importurilor de resurse energetice. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă Băsescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că suntem de acord uh, cel puțin asupra două puncte. Eficiența, economisirea și, econ- uh, și noi tehnologii și surse regenerabile. Dar nu e suficient dacă nu ne ocupăm concret de alte două probleme. În primul rând, energia nucleară. Ne temem până și de cuvântul nuclear Haideți să încercăm să fim responsabili în legătură cu cercetarea în domeniul nuclear. Și a, do- a doua problemă, finanțarea. Uh, ne, ne teamă să vorbim de parteneriate public-privat. Pare un lucru bizar uh, un lucru foarte suspect când ne gândim că sectorul privat poate participa la proiecte cu, uh, finanț- cu, cu domeniul public. Însă, Dragi colegi, trebuie să ne gândim foarte serios uh, că e esențial ca sectorul public să interacționeze cu sectorul privat, pentru că trebuie să învețe să acționeze în mod uh, durabil. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, domnul Sechler a, dorit, a vorbit deja, dar a, dorește niște comentarii suplimentare, dar vă rog foarte pe scurt. Yes, please. Ich will meine Frage kurz halten Ehm, wir haben wohlfeile Diskussionen. Voi fi succint. Am avut multe discuții care au fost justificate cu grupurile politice în legătură cu tehnologiile cu emisii reduse și mai departe. Totul e bine, însă trebuie să discutăm, să întrebăm Comisia și Consiliul ceva. Vorbim despre planul SET de multă vreme, care sunt instrumentele care vor fi puse în aplicare și care este calendarul. Ce angajament avem din partea statelor membre? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc! Domnul Turmes, dar să fiți succint, vă rog. Vă mulțumesc. Nu mă voi referi la probleme ideologice, vom purta altundeva această dezbatere. Cred însă că ideologii sunt de partea noastră a sălii. Există fonduri disponibile în facilitățile pentru Uh, împărtășirea riscului. Aceste fonduri trebuie să fie folosite mai mult pentru cercetare, însă mi s-a spus că com- Comisia blochează acest lucru. Direcția Generală de Cercetare nu vrea să aloce fondurile pentru energie, preferă să, păstrează, să păstreze aceste fonduri și să le cheltuiască mai târziu pe uh, tehnologii informatice, de exemplu. Se pare că există 15% din fonduri rămase din pachetul de redresare. Acești, aceste fonduri trebuie să fie cheltuite pe eficiența energetică. Vă mulțumesc. Domnul Matula este ultimul orator. Mulțumesc, doamnă președintă. Faptul că avem astăzi o dezbatere în Parlamentul European cu privire la investițiile în tehnologii cu emisii reduse de carbon denotă faptul că uniunea europeană dorete să îi afirme rolul de lider pentru reducerea i eficientizarea consumului de energie dar i pentru asigurarea unui mediu sănătos. consider că rolul nostru este acum de a încuraja domenii precum cercetarea i inovarea pentru a identifica soluii ce vor pune bazele unui sistem energetic european sustenabil. este necesar să stabilim astfel nevoile de finanare în acest domeniu urmărind creterea competitivităii uniunii europene în plan internaional. consider că este esenial să acordăm atenie potenialului specific de energie verde la nivel regional i local. regiunea din care provin din românia deine un potenial important de energie geotermală care în momentul de faă este insuficient exploatat. motivele sunt diverse dar cred că trebuie să atribuim un rol important autorităilor locale pentru a le încuraja în dezvoltarea parteneriatelor publice private. mulțumesc. Mulțumesc, Matula. Acum uh, dau cuvântul domnului Marin Uribe din partea Consiliului. Mulțumesc, uh, Am luat notă de toate cele spuse în această dimineață și uh, mă bucură faptul că multe preocupări ale Parlamentului European uh, sunt și ale Consiliului. De aceea, documentul de mâine va fi o bază solidă care să răspundă acestor preocupări exprimate astăzi aici pentru a putea imediat să lansăm inițiativele industriale și aici cred că există un consens clar. E vorba de inițiative fundamentale pentru a reuși să ne reducem dependența energetică și să ne îmbunătățim eficiența energetică și de asemenea pentru a putea face progrese pe această cale a noilor tehnologii în Uniunea Europeană și pentru a putea să fim la înălțimea provocărilor schimbărilor climatice. Sunt inițiative necesare pentru a menține competitivitatea europeană și pentru a crea locuri de muncă. Cred că există și alte studii eh, efectuate de comisie care ne arată efectul pozitiv asupra locurilor de muncă pe ter și aceasta pe termen lung. Eh, dorim să punem în practică o serie de principii, de practici comune, eh, dar pentru aceasta este nevoie, printre altele, să identificăm și instrumentele financiare necesare și pentru a dezvolta noile tehnologii S-a insistat mult aici asupra aspectului financiar și sigur că acest lucru ne preocupă și pe noi. Dar nu putem să luăm nicio inițiativă fără a respecta prerogativele Comisiei și ale Parlamentului. Deci trebuie să finanțăm, să aplicăm planul de finanțare actual, dar trebuie să insistăm asupra necesității de a spori bugetele pentru dezvoltare și pentru aceste noi tehnologii. De asemenea, trebuie să ne fixăm priorități. Acesta este un element fundamental în discuțiile viitoare la nivelul instituțiilor uh, europene și mai ales de aici din Parlament puteți fi convinși că um, noi vom face tot posibilul, Comisia va face tot posibilul ca inițiativele din planul SET să poată beneficia de o bună finanțare, atât în cadrul financiar actual, cât și în următoarele. Însă trebuie să vă reamintesc, după cum a făcut-o și reprezentantul Comisiei, că, în general, inițiativele private joacă un rol important uh, și sursele de finanțare private. Uh, acesta este un domeniu în care trebuie să conlucrăm pentru ca impactul finanțării publice să fie și acesta cât mai mare posibil și să fie un efect de multiplicare de mare importanță care să poată declanșa inițiativele acestea esențiale pentru viitorul european. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule ministru, și acum dau cuvântul domnului comisar Potoșnic, vă rog. Thank you. First of all, I would... Vă mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această discuția, am urmărit-o aproape și există multe lucruri pe care le voi lua în considerare în munca noastră. Voi începe cu rezultatele unui studiu. După criza petrolului din anii 70, am văzut că inovarea a căpătat o importanță din ce în ce mai mare. Însă, acest impuls a fost de scurtă durată. Uh, investițiile în cercetare și dezvoltare au, au scăzut odată ce criza a fost uitată și am intrat în perioada de confort energetic, însă și dependență. Exact, era, era de fapt iluzia durabilității. Investițiile în cercetare și dezvoltare de după criza petrolieră au fost de patru ori mai mari Uh, decât investițiile de acum. Însă am văzut că noi nu avem o abordare proactivă, ci reacționăm la schimbarea climatică, la uh, amenințările energetice. De aceea cred că avem nevoie de o viziune proactivă. Și în acest sens, principiile din documentul pe care l-am adoptat acum câteva zile uh, strategia 2020 pentru Europa, nu vedem nicio alternativă la dezvoltarea ecologică. Avem nevoie de industrii mai ecologice și mai curate. Avem nevoie de stimulente și de semnalele corecte. Trebuie să punem accentul pe eficiența energetică, trebuie să punem accentul și pe eficiența resurselor, lucru care apare în strategia 2020. Voi trece acum la uh, planul SET pe care îl discutăm. Toate inițiativele prezentate în planul SET sunt bazate pe foi de parcurs tehnologice. A fost o activitate extrem de serioasă. Și dacă priviți propunerile și estimările necesităților de finanțare pentru viitor, veți vedea că pentru Eulian 6, Solar 16, nucleară 7, smart grid, rețele inteligente 2%, hidrogen 5%, orașe inteligente 11%, cercetare de bază 1%. Deci se ajunge la 75%. Vă reamintesc că 7% reprezintă energia nucleară. Fuziunea nu este inclusă și aceasta este o cifră foarte importantă care va veni mai târziu. Însă dacă privim această imagine, investițiile noastre trebuie să fie țintite foarte clar. Bineînțeles că problema următoare este sursa acestor finanțări și foile de parcurs. Sursele principale, după cum am spus în prezentare, vor veni de acolo de, acolo de unde sunt fonduri din industrie și din statele membre. Bineînțeles că există bugetul Uniunii Europene, perspectivele financiare actuale și viitoare, sistemul de uh, tranzacționare a certificatelor de emisii și programele speciale ale Băncii Europene de Investiții. Există și problema investițiilor structurale pentru anumite inițiative propuse. Mi se pare destul de clar că structura în investițiile publice și private nu va fi aceeași datorită proximității pieței, datorită uh, prezenței diverselor tipuri de tehnologii. Însă, cred că în fața dumneavoastră aveți un niște argumente foarte serioase că trebuie să regândim prioritățile noastre și felul în care investim în viitor. Următorul lucru pe care l-aș menționa este că începem cu aproape toate inițiativele, în afară de inițiativa Smart Cities, care se referă la eficiența resurselor. Începem cu toate acestea în 2010. Acestea, aceste lucruri deja se întâmplă, în special în ceea ce privește alianța de cercetare care funcționează deja de câțiva, câțiva ani. Ultimul lucru este că cu planul SET am început să facem ceva foarte clar la nivel european. Știți că în mandatul anterior m-am luptat foarte mult pentru spațiul european al cercetării. La nivel european uh, avem 5% din fondurile pentru cercetare. Dacă nu ne unim forțele, forțele la nivel european, pentru a nu duplica eforturile, atunci nu putem conta pe un succes real. Nu trebuie să ne așteptăm la resurse doar din bugetul european și statele membre trebuie să contribuie. Planul SET este cel mai bun exemplu pe care îl avem în legătură cu un program comun la nivel comunitar. Cred că vor urma și altele. Însă nu trebuie să subestimăm ceea ce se întâmplă aici. Vorbim despre parteneriate public-public-privat și vă atrag atenția la regulamentul financiar pe care îl veți discuta, care trebuie să ne permită să ne asumăm riscuri, dacă vreți ca această problemă să fie rezolvată. Cred că în momentul actual susținem o evoluție majoră în Europa prin acest plan SET. Avem o alianță a cercetătorilor europeni, cele mai bune organizări de cercetare care cooperează pentru a ajunge la rezultate pe aceste probleme majore. Mesajul meu final ar fi că cred că este datoria noastră majoră să susținem politic acest program. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Am primit două propuneri de rezoluție de încheiere a acestei dezbateri. Uh, votul va avea loc la ora 12 astăzi. Trecem astfel la